Ok. Super. Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre... Dragi colegi, vă rog să luați loc, deoarece avem o ordine de zi foarte încărcată și trebuie neapărat să ne încheiem lucrările la ora 11 fix. La séance est ouverte. Deschidem ședința. Dacă nu aveți obiecții, considerăm că ordinea de zi este adoptată. Aș vrea să vă aduc la științare ceva bun și ceva mai puțin bun. Acum, vestea bună. După numărate încercări, s-a găsit un acord la dosarul FC2. Președinția nu putuse să încheie un acord la trialogul din 26 octombrie la um, Strasburg, iar Coreperul a doua zi în sfârșit a acceptat termenii acordului care a fost adoptat oficial în Coreperul din 8 noiembrie, adică ieri. Textul va fi supus la vot în plen în decembrie pentru a intra în vigoare la începutul anului 2018. Deci țin să-l felicit pe Juan Manuel uh, Fernandez, însă în această dimineață dumnealui nu este prezent, deci uh, probabil uh, va primi, va recepționa undele pozitive trimise de noi. Acum, reconcilierea bugetară lansată pe 6 noiembrie, lunea asta. Astăzi, la 11.30, va avea loc un trialog la Consiliu Comisia și-a făcut treaba cum trebuie, după cum vă amintiți. Vă amintiți, uh, luni comisarul ne-a spus că ne va comunica foarte rapid documentul uh, cu propuneri de compromis pentru a încheia dosarul și chiar și-au făcut treaba deoarece luni dimineața ne-a fost transmis acest document. În document uh, se trece complet cu vederea părerea, poziția Parlamentului. Deci nu putem să-l considerăm de bază de discuție. Am înțeles că dacă acceptăm revizirea la jumătate de parcurs, pierdem practic orice marjă de negociere până la sfârșitul acestui CFM. Dacă concilierea nu va începe sub cel mai bune auspicii, na, știm că nu e bine, însă n-a fost o primă etapă. Aseară ne-am întâlnit cu comisarul, împreună cu Siegfried Mureșan, raportorul nostru general, și comisia ne-a spus că aceasta este o primă etapă și așteptăm acum un alt document. Ce se află, de fapt, uh, în spate e că încercăm să păstrăm marjele de flexibilitate cât mai mult cu putință, deoarece în 2018 va trebui să plătim o factură de 3 miliarde Turciei. La început era prevăzut ca bugetul Uniunii Europene să ofere un miliard, iar statele membre 2 miliarde. Totul uh, dă de gândit în ziua de azi că statele membre nu vor uh, veni cu niciun bănuț și cele 3 miliarde vor trebui plătite de la bugetul Uniunii, ceea ce ne va pune într-o situație dificilă, deoarece ne vom întreba dacă acest proiect de buget e unul sincer, dat fiind că nu apare în el uh, această cheltuială uh, de la anul. Acestea fiind spuse, sperăm în continuare că pe 17 vom putea încheia, e o vineri, va trebui să veniți deci de la Strasburg la Bruxelles pentru a participa la această conciliere. Avem îndoieli mari în legătură cu ce se va întâmpla. Oricum vă vom ține la curent în legătură cu evoluția discuțiilor noastre. Cred că trialogul din această dimineață va fi relativ scurt, deoarece Consiliul încă nu are un mandat de negociere și rămâne, practic, uh, cramponat pe poziția sa. Deci nu dorește să se apropie de ceea ce ne dorim noi. Acestea fiind spuse, vom începe acum sesiunea noastră de vot. On va attendre quelques minutes était programmée. Vom aștepta câteva minute deoarece voturile erau programate la Uh, ora nouă. Puis-je vous inviter à glisser vos cartes de vote? Vă rog să um, vă introduceți cartelele în aparatele de vot pentru a vedea dacă totul funcționează. S-a deschis votul.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 Ați votat cu toții? Câteva persoane încă nu au votat. Spre deosebire de mine, nu apare votul meu. Da, ah bun. 18. Bon, eh bien, le scrutin est clos. Închidem votul. Au rezultat foarte bun. 16 la 1. Acum, raportul Daniele Bioti, fondul de ajustare la globalizare pentru Alma Viva. Amendamentul 1. Cine este pentru? ar fi trebuit să precizez că amendamentul 1 avea un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 pentru? Și aici avem un amendament oral. Deci la amendamentul 2, cine este pentru? Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Întregul text, acum vot cu apel nominal, s-a deschis votul. o să vă luăm o garanție. Est-ce que chacun a voté? Nu aveți cartele, deci a votat toată lumea, se pare că nu, încă trei persoane trebuie să voteze. Alors Machine qui, ne fonctionne pas. Il y a une machine qui ne fonctionne pas GUE, GUE machine doesn't no. work. Yes. Madame Dieu, vous n'avez pas pu voter Eh bien, vous nous direz pour qui vous... Quel est votre vote Nu ați putut vota, trebuie să ne indicați cum doriți să votați. S-a închis votul. 16 pentru, 3 împotrivă. Doamnă Toma, cum ați votat? 17 pentru. Doamna Viu, 18 de pentru. 18 la 3, o abținere. Felicitări domnului Ioti. Urmează raportul domnului Jens Geier, Agenția pentru urmărirea delinvenților a patrizilor. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentele. Acum amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm cu apel nominal întregul text modificat. S-a deschis votul. Demanda voté. Scrutin clos. S-a închis votul. Din 19 la 3, doamna Toma a votat pentru, <laughs> împotriva. Doamna Viu, abținere. 20, 20 la 3 și o abținere. Felicitări raportorului Ian Scheier, căruia îi dau cuvântul acum. Thank you. Mais si Jens n'y avait pas d'inconvénient, on va d'abord donner la parole à la Commission. Da, dacă domnul Hans este de acord, am preferat să dăm cuvântul Comisiei. Domnule Iure, referitor la aceste transferuri. Mulțumesc, domnule președinte. Doriți să vă fac o scurtă prezentare în legătură cu toate transferurile. Transferul 19 acum, E vorba de traducerea bugetară a mobilizării fondului de ajustare la globalizare, votată acum 10 minute de comisie, deci e un transfer uh, standard de a muta banii din uh, linia de rezervă la linia bugetară. Transferul 21 se referă la mobilizarea rezervei de asistență de urgență, 80 de milioane la credite angajament și o refolosire a 26,5 uh, milioane de angajamente de la alte linii bugetare pentru a consolida politica comună de securitate. Să vă reamintesc că înainte de vară această comisie votase și adoptase transferul nou al autorității bugetare, prin care am transferat 85 de milioane de la bugetul PESC către finanțarea facilității pentru refugiați din Turcia. A fost o urgență. Și la momentul respectiv am uh, explicat că vom reevalua situația uh, bugetului politicii externe și securitate ulterior, ceea ce am făcut și acum și am identificat această nișă și am Uh, realocat fondurile. Ca urmare a acestei strategii, nu solicităm acum decât o mobilizare de 80 de milioane din uh, rezerva de asistență de urgență. Țin să vă informez că după aprobarea eventual acestui transfer, în rezerva de asistență vom avea în continuare suma de 61,7 milioane de euro ceea ce, după părerea noastră, este mai mult decât suficient pentru eventualele nevoi. Transferul 23 acum e un o cerere de transfer de a trece de la linia bugetară pentru acordurile de parteneriat de pescuit către liniile operaționale bugetare. E vorba de implementarea a patru acorduri bilaterale de pescuit, Mauritania, Mauritius, insule Seychelles și Kiribati. Din punct de vedere juridic, trebuie să se adopte acest lucru până pe 15 noiembrie și mulțumesc domnule Gaier că a pus pe ordinea de zi la timp acest punct pentru a permite organizarea votului. Acum, transferul 24. E o propunere a Comisiei de a transfera fonduri care au devenit disponibile din uh, salariile de la Comisie pentru cheltuielile de IT și asta pentru niște nevoi urgente ce țin de transformările digitale și de faptul că trebuie să se pregătească comisia pentru digitalizarea viitoare. Deci vă rog să adoptați acest transfer pentru a începe să înlocuim sistemul ABAC al comisiei, sistem care ajunge la sfârșitul ciclului de viață de ce sunt disponibile aceste fonduri de la salarii, deoarece nu am reușit să recrutăm atât de rapid cum ne-am fi dorit personalul, deoarece nu au existat suficienți candidați pe listele de rezerve. Acum, transferul numărul 38, 28, mă scuzați. E vorba de aproximativ 7 milioane de euro pentru îndeplinirea uh, termenelor din uh, codul uh, vamal al Uniunii și am găsit aici niște fonduri pe care le-am putea folosi de la Agenția Economic Europeană pentru Produse Chimice care a primit, care a obținut mai multe fonduri din taxe decât ne așteptăm și de asemenea avem și bani de la oficiul de publicații. Acum, transferul 29. E o propunere de a avea 2,7 milioane pentru siguranța alimentelor, pentru măsurile de combatere a gripei aviare. Am identificat și aici sume din alte părți pentru a acoperi aceste cheltuieli de la instrumentul de sprijin pentru urgență și de la mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Aici uh, nu vom mai avea nevoie de fonduri, dat fiindcă e sfârșitul anului. Acum, transferul numărul 30. E ceva ce revine an de an. Aici, Comisia propune ca la sfârșitul anului să se transfere toate creditele legate de sprijinul administrativ de care nu avem nevoie către liniile operaționale uh, ale acestor programe. E vorba de liniile operaționale de la Orizont 2020 și în mai mică măsură ITER, CEF și COSME. Mulțumesc! Merci, monsieur Rent, pour uh, ces précisions. Mulțumim pentru precizări. Amendamentul 30 ne arată că e nevoie de credite. Domnule Gheier. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, majoritatea acestor transferuri uh, propuse de comisie nu ridică niciun fel de problemă și v-aș uh, recomanda să le acceptăm. În legătură cu două, mi-aș dori o amânare pentru că aici cred că trebuie să mai clarificăm câteva aspecte. De exemplu, 19 l-am uh, adoptat, toc, tocmai l-am adoptat cu raportul domnului uh, Vioti. Puțin mai problematic este transferul uh, decembrie 21. În, uh, prin transferul DEC7 au fost uh, retrași câțiva, câteva fonduri, pornind de la motivația comisiei că fondurile respective la linia respectivă nu ar fi fost necesare. Și acum comisia se pare că și-a schimbat părerea, ceea ce nu mi se pare a fi ceva neapărat uh, imposibil în sine, însă nu dă impresia unei uh, planificări foarte bune bugetare. Deci aș dori să rog Comisia să ne explice ce s-a întâmplat aici, mai ales uh, în condițiile în care președintele Artui s-a referit la prelungirea acordului facilității cu Turcia privind uh, refugiații. În aceste condiții, um, mie mi se pare util să înțelegem care sunt toate instrumentele de politică externă care pot fi folosite pentru a alimenta acest acord încheiat cu Turcia. Mie mi se pare că merită din punct de vedere, din punct de vedere politic să analizăm uh, să analizăm din nou care, cum arată acest puzzle. 23 nu este nicio problemă, 24 de asemenea nicio problemă, însă la 28 avem din nou o, o problemă. Mă bucură faptul că ECA are, are posibilitatea de a colecta um, taxe pentru a se finanța. Este o idee principială pe care o am susținut-o din totdeauna, acolo unde are rost și unde uh, nu apar probleme în urma perceperii unor taxe, atunci aceste taxe ar trebui să fie percepute tocmai pentru a pentru a finanța activitățile agenției respective de, din partea clienților agențiilor uh, respective și nu din partea uh, bugetului european. Însă, în acest caz, eu cel puțin nu înțeleg foarte clar când au fost uh, informate uh, agențiile în legătură, în legătură cu acest transfer? EASA tocmai realizează un proiect pilot pe care l-am convenit și noi și informațiile de care am dispun eu în această dimineață mi-arată că EASA ar avea nevoie de banii pentru, pentru proiectul uh, pilot respectiv. Deci la 29, 28 să amânăm, 29 nu este nicio problemă, nici la 30 nu este nicio problemă, însă aici Aș dori să vă aduc aminte că în legătură cu transferul numărul 18, Comisia a spus că ITER-ul nu are nevoie de, proiectul ITER nu are nevoie de uh, fonduri uh, suplimentare. Ei bine, se pare că acum totuși are nevoie de uh, fonduri uh, suplimentare din partea administrativă, însă dacă ITER într-adevăr nu va cheltui banii respectiv până la sfârșitul anului, uh, aceștia se vor întoarce la statele membre și dacă banii vor fi folosiți de ITER până la sfârșitul anului, atunci aș avea, um, aș avea întrebări pentru Comisia Europeană în legătură cu ce se întâmplă cu fondurile pentru apărare prevăzute la ITER. Eu înțeleg care este necesitatea concretă a, a Comisiei. Însă Trebuie să înțelegem că dacă ne acoperim cu plapuma până la gât, uneori ni se, ne rămân descoperite picioarele, de exemplu, dacă ne acoperim picioarele, ne este frig la piept. Deci ar trebui să discutăm cu statele membre, într-adevăr, necesitatea de a finanța proiectele și măsurile politice decise. Pentru că dacă nu, nu nu o să ajungă niciodată banii și cred că sunt argumente pe care le auzim uh, în fiecare an și pe care ar trebui să le folosim în fiecare an pentru, tocmai pentru a demonstra statelor membre uh, faptul că abordarea lor nu doar că ne îngreunează uh, activitatea, ci uneori ne face chiar imposibilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, dumneavoastră, doriți amânarea transferurilor 21 uh, și 28. Monica Holmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare suplimentară adresată Comisiei. Doar de curând am aflat că la punctul 24, când vine vorba de clădiri, Există noi măsuri de securitate pentru delegațiile care se desfășoară în uh, zone dificile și mă întreb dacă nu cumva o să avem și aici uh, probleme, pentru că datorită situației de securitate, o serie de clădiri ar trebui să fie transformate din punctul de vedere al garantării securității personalului. În al doilea rând, la agenții, poate o completare ienț. Mm, eu am anumite dubii în legătură cu mărirea acestor taxe, pur și simplu, pentru că ar fi important ca întreprinderile mici și mijlocii, startup-urile, să nu uh, suporte până la urmă această povară uh, suplimentară. Uh, formulele chimice să nu fie autorizate doar în urma sporirii, uh, sporirii, uh, măririi taxelor respective, ceea ce ar însemna că unele întreprinderi mici, întreprinderi mici și mijlocii nu și-ar mai permite să depună cererea autorizării form- formulelor uh, chimice uh, respective. Poate nu este o problemă în toate statele, dar există unele state membre unde situația economică este mai dificilă. Poate la EASA situația este diferită, însă la ECA cred că uh, Uh, ar trebui să încercăm să uh, evităm sau cel puțin să primim mai multe explicații, să nu ajungem în situația în care toate întreprinderile să fie nevoite să plătească mai multe taxe. Merci. La parole est... Mulțumesc. Doamna Gresle are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru analiza sa, cu care sunt cu totul de acord. Am și eu câteva întrebări în ceea ce privește uh, transferul de la DEC 21. Mie, mie mi se pare foarte distractiv că în uh, iunie am luat, uh, am luat fonduri din anumite uh, părți, acum luăm fonduri din alte părți. Eu mă gândeam că acest, acest acord cu Turcia uh, este finanțat mult mai clar și nu așa prin uh, luarea de fonduri de aici și de acolo. Apoi, la DEC 24, sistemul ABAC. Eu nu prea înțeleg structura costurilor. Eu nu am găsit, am înțeles că trebuie să fie modernizat sistemul respectiv, însă se pune întrebarea, sau eu mă întreb dacă o să găsim, o să primim un document privind planul de investiții, investiții uh, pentru sistemul respectiv până în 2024. Uh, Ar fi ceva de dorit și pentru activitățile ulterioare de monitorizare din partea Parlamentului European. Și mai am o întrebare legată de DEC 28, codul VAMAL. Ne prezentați foarte frumos faptul că există un acord între statele membre privind uh, un nou sistem, amânarea unui sistem de control după 2021. Și atunci, de ce mai trebuie modernizat vechiul uh, sistem cu tre- mai mult de 30 de milioane de euro? nu mi se pare o idee prea bună și mi-aș fi dorit să aflu care este poziția Comisiei Europene. Oare nu ar trebui să revenim, să punem din nou pe tapet această problemă pentru a obține o soluție mai bună în Consiliu? Mulțumesc, îl rog mai pe domnul Iurel să răspundă la întrebările adresate. Mulțumesc, domnule președinte ceea ce privește comisia, noi uh, acceptăm uh, propunerea domnului Gaier de amânare a votului. Am înțeles că există unele, de întrebare, aici, unele întrebări cărora le vom da răspuns și uh, întrebărilor doamnei Gresle și Holmeier. În ceea ce privește DEC 21, asta este o, mai degrabă o problemă pentru comisie, pentru că avem nevoie ca aceste fonduri să fie disponibile pentru a finanța uh, misiunile PES care trebuie să fie plătite în următoarele săptămâni, iar colegul meu, șef de unitate, Cristian Meunier, poate să vă dea mai multe detalii în acest sens, dar vreau să vă explic mai întâi uh, situația din nou, pentru că înțeleg că există unele lucruri neclare. Înaintea verii, V-am propus, și s-a spus de acord, că vom transfera 85 de milioane de la linia bugetară PESC la facilitatea pentru refugiați în Turcia. Această situație era urgentă, au fost identificate nevoile, era nevoie pentru copii, pentru, uh, pentru copii, uh, pentru școlari uh, și pentru refugiații sirieni din Turcia, care, pentru care trebuia să se construiască școlile pentru a începe școlarizarea la timp. Și am uh, spus că vom face acest lucru pentru că nu știam care vor fi nevoile pentru bugetul PESC anul acesta. E prea curând să avem uh, o imagine de ansamblu. Între timp au trecut patru luni, situația a fost lămurită, s-au uh, hotărât noi misiuni, iar acum e limpede că bugetul PESC trebuie să fie consolidat. Dar faptul că am amânat această decizie cu patru luni a însemnat că am reușit să identificăm maj- majoritatea fondurilor prin uh, redistribuire și prin recuperarea fondurilor de la misiunile anterioare. Deci numai 18 milioane din uh, mobilizarea rezerve pentru asistență de urgență sunt necesare. Sunt conștient de faptul că această procedură este mai neconvențională și înțeleg uh, ezitările dumneavoastră. Vreau să vă spun că și eu uh, m-am confruntat cu aceleași ezitări și întrebări din partea Consiliului și am luat notă, bineînțeles, de aceste critici și le vom analiza cu atenție pe viitor uh, pentru că, bineînțeles, nu este procedura cea mai fericită, dar uh, vreau să vă rog, uh, dacă se poate, să votați astăzi și să îmi acordați câteva minute suplimentare pentru ca colegul meu să vă explice de ce este necesar acest lucru. În ceea ce privește 21, eu sunt uh, membru al Comitetului Restrâns, unde participă și președintele McAllister în numele AFET și la ultima reuniune de acum o lună am constatat că ne lipsesc vreo 50 de milioane, situație pe care am criticat-o și mă alătur domnului Iurels în ceea ce vește urgența disponibilizării creditelor. Vă rog să continuați. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește urgența, într-adevăr avem uh, trei mari misiuni PESC care trebuie să fie reînnoite până la începutul lunii decembrie. Este vorba despre Georgia, Libia și Ucraina. Am finanțat deja așteptând majorarea de astăzi misiunea în Irak, care a fost hotărâtă acum două săptămâni de către Consiliu și care este deja pune, pusă în aplicare. Iată, avem o nouă misiune care nu era prevăzută la, care nu fusese prevăzută la începutul anului, deci și acest uh, lucru a reprezentat un element uh, Uh, care ne-a redus vizibilitatea în ceea ce privește bugetul PESC. Acum avem o vizibilitate mai bună, fiindcă până la sfârșitul anului, pentru că până la sfârșitul lunii și până la reînnoirea acestor trei mari misiuni trebuie mobilizate aproape 80 de milioane de euro. Mai avem câteva credite, am uh, făcut niște recuperări, dar avem nevoie de această majorare pentru a putea reînnoi uh, misiunile PESC. Este vorba de uh, sute de persoane care la ora actuală se află pe teren. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Iurel, puteți să continuați. Mulțumesc, au mai fost și alte întrebări în ceea ce privește DEC 24 și DEC 30. În ceea ce privește DEC 24, doamna Holmer a dat o întrebare în ceea ce privește îngrijorările cu privire la securitatea clădirilor. Vreau să vă asigur că am uh, făcut o estimare a acestei linii bugetare, iar uh, Um, consumul acestei linii bugetare este mai scăzut decât ne-am așteptat, iar motivul este nu că nu sunt folosite fondurile, ci din cauza diferențelor în ceea ce privește rata de schimb și faptul că a crescut um, um, rata monede euro față de începutul folosirii acestei linii bugetare, deci pur și simplu este vorba despre o Um, evoluție fructoasă a, ratei de schimb. Uh, i-am cerut, doamne Gresle, să ne dea mai multe detalii privind procesul, proiectul, mă scuzați, ABA, care cred că este fezabil. Și mai rămâne o întrebare din partea domnului Gaer în ceea ce privește DEC 30. În ceea ce privește ITER, uh, înțeleg foarte bine că lucrurile nu sunt foarte transparente în prezentare, dar uh, cum stau lucrurile cu ITER? Ei bine, noi uh, mutăm o sumă identică de 1,1 milioane de la o linie administrativă la o linie operațională și după cum știți, uh, acest transfer nu poate fi făcut de către comisie, trebuie să se, să intervine autoritatea bugetară. Dar întregul consum ITER nu se schimbă, nu există Uh, sub uh, aplicarea sau supra-aplicarea fondurilor. Este vorba de o sumă identică care se transferă de la o linie administrativă la una operațională, o sumă de 1,1 milioane. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Urel, domnul raportor, doamna Gresle. Da, mai avusesem uh, o întrebare privind codul uh, VAMAL, sistemul VAMAL, DEC 28. Euh, în ceea ce privește 28, uh, putem amâna votul, domnule Urel? Puteți răspundeți uh, întrebări, întrebării doamnei Gresla? Aveți cuvântul. Prefer uh, să-i răspund ulterior, doamne Gresle, dat fiind că se va amâna votul, sau îi putem răspunde în scris, dacă sunteți de acord. Bun. E bine, doamnă Gresle? Foarte bine, domnule raportor. Aurel, și uh, Domnule Aurel, pot fi de acord cu argum- argumentele dumneavoastră privind DEC 21. Cred că acest, uh, această comisie nu o să refuze acest transfer din motive principiale în uh, această situație periculoasă, însă mă adresez colegilor, nu colegilor dumneavoastră din comisie, ci colegilor prezenți în sală din Consiliu. Suntem uh, determinați să facem această operațiune de acceptare a acestui transfer pentru că în anul 2013, uh, statele membre nu au, nu au fost uh, dispuse să uh, accepte niște marje mai mari în bugetul european. Și acordul cu Turcia ar fi trebuit să fie să fie finanțat și cu 2 miliarde de euro din partea statelor membre. Și aș dori să vă întreb, să, să vă gândiți Uh, ce se va întâmpla dacă următoarea tranșă din acest acord va trebui să fie finanțată în totalitate din bugetul european, 3 miliarde de euro. Și sistemul ar fi mult, mult mai complicat și, deci, pornind de la, de la, aceste, de la aceste idei, eu aș propune să acceptăm toate transferurile, cu excepția punctului 28. Mulțumesc. Pentru că v-ați ridicat rezerva privind 21, vreau să vă spun că, într-adevăr, e vorba de o adevărată urgență și ne aflăm într-o situație paradoxală, fiindcă a existat o executare insuficientă a bugetului PESC, dar anul acesta lucrurile stau exact invers și eh, creditele care au fost preluate uh, Uh, au pus uh, pescul într-o situație dificilă și aveam un deficit de 50 de mm, miliarde. Deci putem vota în bloc toate transferurile fără 28 care va fi amânat. Votăm uh, electronic, se deschide votul. Tout le monde a voté? A votat toată lumea? Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. S-a votul. Bun. Doamna Toma, ați votat pentru și dumneavoastră 21 pentru, 3 voturi împotrivă, fără abțineri. Domnul Tarand are cuvântul privind transferurile pentru celelalte secții, secțiuni. Pardon. Uh, aveți cuvântul, domnule raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac o scurtă prezentare care ar putea să pară că nu are legătură cu transferurile, dar are. Acum 28 de ani a căzut zidul Berlinului, ceea ce i-a dat dovada doamnei Vaide, doamnei Sui, doamnei Zdehovski, domnului Manca și mie să fim aici alături de dumneavoastră, alături de doamna Gresle și nu numai. Acest e vorba despre un eveniment foarte important în ceea ce privește promovarea unității și valorilor europene. Dar nu ne aflăm aici ca să acceptăm orice practică pe care au pus-o la punct statele membre mai vechi în ceea ce privește mai ales un anume transfer, este vorba uh, spre nefericirea prietenilor de la COR, este vorba despre 1 decembrie 2017. Știu că sunt mai multe păreri dar uh, să vă spun cum înțeleg eu uh, această situație. Instituția a avut un buget la începutul anului. Un buget uh, care ar fi trebuit să le permite să acopere numărul de tweet-uri, evenimente pentru grupuri politice și evenimente de presă. Și nu sunt de acord ca banii uh, economisiți să fie folosiți pentru comunicare și proiecte similare, fiindcă instituțiile noastre pot să comunice la o scară la atât de largă încât uh, nimeni nu ne mai ascultă. Doamnă Holmeier, știu că nu sunteți de acord. Bineînțeles, puteți să votați împotrivă, dar să vă explic raționamentul meu. Când a avut, când a, a fost uh, a avut loc uh, criza financiară, am, aj, am ajuns la un acord de reducerea bugetului, a personalului cu 5% pe perioada de 5 ani și așa mai departe. Și știm unde sunt resursele de unde putem economisi, pe care nu le folosim, resurse pe care nu le folosim și poate am putea să le folosim mai bine decât uh, pentru comunicare, pentru deschiderea de reprezent, de, um, de reprezentații europene și de sporire a celor care folosesc Twitter. Și sunt convins că Twitter, ca uh, fenomen al mass mediei sociale, promovează analfabetismul uh, și face numai lucruri proaste. Nu vreau să numesc vreun președinte american care folosește Twitter-ul din plin, după părerea mea, COR, Comitetul Regiunilor, ar putea să descurce și fără acest transfer. Nu se va întâmpla nimic rău. Asta este părerea mea personală. Și vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați ascultat. Acum haideți să votăm. Alte lucruri nu pun probleme pentru mine. Mulțumesc, domnule raportor. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Holmeier. Aș dori doar, te, doar foarte pe scurt să spun ceva. Cred că după ce Comitetul Regiunilor a luat această decizie uh, comună și ținând seama de criticile exprimate că nu comunicăm suficient de bine, uh, nu cred că trebuie să ne limităm doar la Twitter. Nu este vorba doar de acest serviciu de Twitter, ci cred că trebuie să privim decizia luată de Comitetul uh, Regiunilor dintr-o perspectivă mai largă și să o respectăm. Merci. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nimeni? Bun. Atunci, haideți să votăm electronic transferul pentru Comitetul Regiunilor. DEC 1 2017. Se deschide votul. Tout a A votat toată lumea. Se închide votul. Madame Thomas, vous avez voté. Doamna Toma, cum ați votat pentru? Doamna Vieux, la fel, da? Deci, 18 voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere. Raporteur nous a indiqué que les autres demandes de transfert. Raportorul ne-a spus că celelalte solicitări de transfer nu pun pro... de transfer nu spun probleme, nu pun probleme și că se recomandă aprobarea lor. Dacă nu sunt obiecții, nu uh, e nevoie să votăm și dacă nu sunt obiecții, se consideră aprobate. Dau cuvântul doamnei Holmeier pentru a reprezenta un uh, transfer cu privire la Finlanda și care a fost uh, amânat pentru a se primi mai multe informații, despre care ne va spune acum mai multe. Domnule președinte, astăzi, în legătură cu clădirile, este vorba de proiectul clădirii prin, pentru ECA. În acest moment, ECA are sediul în uh, Helsinki, unde are un contract de închiriere până în 31-12-2019, deci trebuie să decidă dacă va rămâne în clădirea respectivă sau o va părăsi la momentul respectiv. Tocmai de aceea ECA a început un proces de consultare cuprinzător, a contactat mai mult de 100 de agenții imobiliare, a publicat diferite anunțuri și au, se gândesc uh, la închirea unei noi clădiri. În ceea ce privește uh, vechea clădire, aceasta în 1980 fusese renovată ultima dată, deci în acest moment ar trebui să fie să treacă printr-un proces de renovare foarte uh, complex și îndelungat. Clădirea ECA ar trebui să părăsească clădirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani și apoi să se întoarcă uh, în clădirea respectivă după, după renovare. Drept urmare, ECA, pe bună dreptate din punctul meu de vedere, a decis să caute o nouă clădire. Aceasta se află în uh, zona, în districtul central uh, din uh, Helsinki și durata noului contract de închiriere ar fi între 2020 până în 2030, cu posibilitatea de prelungire a acestui a chiriei cu alți 5 ani. Clădirea va fi terminată în anul 2019, deci va fi o clădire nou-nouță, um, ceea ce înseamnă că se va putea ține seama de necesitățile ECA. Um, suprafața totală e de 18.000 de metri pătrați în comparație cu, cu 24.800 față de clădirea actuală, ceea ce înseamnă că, de fapt, spațiul nou, spațiul viitor va fi mult mai bine folosit decât spațiul actual. ECA deja s-a orientat uh, pentru a-și uh, reorganiza activitățile ținând seama de noua suprafață și toate costurile uh, anuale sunt de 8,25 milioane de euro, costurile actuale fiind de 8,9 milioane de euro. Deși deci și din punctul de vedere al, uh, din punctul de vedere al costurilor, situația este mult, mult mai bună față, va fi mult mai bună față de cea actuală. Și dacă sunteți de acord, împreună cu președintele, m-aș adresa agenției ECA pentru a formula uh, o recomandare vis-a-vis -vis de două puncte. De facto, nu, uh, nu există posibilitatea de a renunța la acest uh, contract. Deci dacă se anulează uh, contractul, atunci ar trebui să fie plătită Uh, chiria în proporție de 100% sau eventual de 80%. Uh, deci eu mi-aș dori să există posibilitatea găsirii unui alt chiriaș dacă totuși va trebui renunțat la contractul uh, respectiv de închiriere sau să existe uh, posibilitatea de a plăti într-un mod degresiv uh, pe măsură ce trece timpul o sumă, o chirie de compensare pentru renunțarea la contractul de închiriere. Și în al doilea rând, dacă um, există și posibilitatea de a achiziționa uh, clădirea și dacă se va ajunge la această posibilitate, atunci ar trebui să fie prevăzut în contract, uh, prevăzut în contract posibilitatea uh, analizării pieței și prețurilor de pe piață la momentul respectiv în care s-ar uh, achiziționa clădirea, dacă se întâmplă această posibilitate. Cam atât în ceea ce privește ECA. Eu v-aș recomanda să votăm pentru și pentru scrisoarea cu aceste recomandări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această explicație succintă și convingătoare și sunt uh, de acord cu propunerea dumneavoastră. Domnule Tarand, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun ceva despre politica clădirilor. Când uh, aveam la vârsta de 10 ani, uh, versiunea finlandeză de, a jocului Monopoly a, uh, a, a fost a ajuns la mine în casă și uh, proprietățile cele mai scumpe erau uh, situate în aceste zone despre care vorbiți dumneavoastră, domnul raportor. Deci faceți o treabă foarte bună. Uh, surely, surely should be, uh, uh... Poate mai degrabă ar trebui să cumpărați uh, în zone mai scumpe, nu în zone rezidențiale foarte... În zone, în zone mai ieftine, nu în zone rezidențiale foarte scumpe. Acolo o să crească prețurile. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția noastră la dezbatere. Da. Acum să nu începem să căutăm în toată Uniunea Europeană locurile cu imobiliare mai ieftine. Supposerait de revoir notre politique euh, d'agence. Și, mă rog, să, să nu reintrăm uh, acum în uh, într-o revizuire a politicii noastre și uh, să votăm acum electronic la recomandarea doamnei Holmeier. Să deschizi votul. Să închide votul. Doamna Tomas, votat pentru și doamna Vieu. Deci 24 de voturi pentru, un vot împotrivă. Ce scuze, spune domnul președinte. Am mers acum. Deci 23 uh, pentru un vot împotrivă o abținere. Acum, în ceea ce privește politica uh, imobililor, nu avem informații noi, Monica. Deci am terminat cu voturile și vă mulțumesc pentru participare. Dau acum cuvântul rap cuvântul raportorului Răzvan Popa privind fondul de ajustare la uh, globalizare pentru o uh, intervenție în Finlanda. Aveți cuvântul, domnule raportor. Uh, în 12 iunie 2017, Finlanda a asumit o cerere de contribuție financiară din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare în urma disponibilizării a 1660 de angajați din trei întreprinderi din sectorul de retail uh, din partea de vest a țării în anul 2016. Pe 3 august 2016, Finlanda a început să furnizeze servicii personalizate a angajaților uh, disponibilizați, cum ar fi cursuri de pregătire, uh, granturi de startup, coaching, angajare și alte măsuri uh, comerciale. Aceste servicii vor mobiliza suma de 2.499.360 de euro din Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru 1.500 de disponibilizați, dintre care 76% sunt femei. Unul dintre... Un instant, o clipă, vă rog, domnule raportor, fiindcă e prea multă rumoare în sală și nu putem să vă ascultăm cum trebuie. Dumneavoastră vă prezentați primul raport, fiindcă îl înlocuii pe domnul Negrescu, care s-a alăturat guvernului în ara dumneavoastră. Deci vă rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Domnule raportor, vă dau din nou cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneam, aceste uh, servicii vor mobiliza suma de 2.499.360 de euro din Fondul uh, European de Ajustare la Globalizare pentru 1.500 de angajați, dintre care uh, un procent de 76% sunt femei. Unul dintre factorii care a provocat uh, această situație îl reprezintă magazinele uh, online și în special cele din afara Uniunii Europene, având în vedere că acestea reprezintă 19% din totalul vânzărilor online. Situația cred că ar trebui să atragă atenția Comisiei Europene pentru dezvoltarea de noi programe de inovare și digitalizare, nu doar a sectorului de retail, dar și a celorlalte sectoare. Ca și aplicație este printre cele mai numeroase, ca și număr, de participanți la proiecte menite să ajute persoanele disponibilizate să-și găsească un nou loc de muncă sau să-și deschidă propria afacere. Însă cu o medie printre cele mai scăzute, de aproximativ 1600 de euro disponibil pentru fiecare angajat disponibilizat. De aceea vă solicit mobilizarea rapidă a acestei sume ce va continua să ofere sprijin celor 1500 de angajați disponibilizați până în 12 iunie 2019. Vă mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Vă mulțumesc, domnule raportor. Cine dorește să ia cuvântul? Nu aveți comentarii? Aici este vorba despre un aspect care va fi discutat din nou, fiindcă este vorba de faptul că un număr mare de operatori din uh, uh, acest sector uh, sunt, iată, pe punctul de a de a-și închide firmele, slujba de uh, casieră, casier va dispărea, va fi înlocuită, va fi robotizată. Uh, marile magazine vor fi înlocuite de vânzările pe internet, ceea ce pune încă o dată sub semnul întrebării raționamentului, raționamentul acestui fond de ajustare la globalizare, s-ar putea să fie din ce în ce mai uh, necesar în următoarele luni și următorii ani. Raportul uh, dumneavoastră și la concluziile dumneavoastră uh, Domnule raportor, uh, sunt de a aproba această solicitare. Data limită pentru depunerea amendamentelor privind proiectul nostru de raport este 16 noiembrie la ora 10. Vom vota și examina amendamentele pe 20 noiembrie la Comisia pentru Bugete și la plenara, la mini-plenara din noiembrie, la sfârșitul noiembrie, de la Bruxelles va avea loc votul. Dau acum cuvântul doamnei uh, Vieux, care își prezintă și ea primul raport în comisia noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc. Fie aici e vorba de fondul de ajustare la fondul de globalizare, a opta cerere din Grecia și a cincea <clears throat> care se referă la sectorul de vânzare cu amănuntul. E o solicitare care se justifică. Știm cât de îngrijorătoare e situația Greciei. Rata șomajului e cea mai ridicată din Europa, recesiunea economică încă nu s-a oprit, există și o concurență puternică care are un impact asupra sectorului în ziua de astăzi, uh, indicele de afaceri uh, globale a scăzut cu 63% în acest sector între 2008 și 2016. Acest fond se referă la 9 companii, 725 de persoane care au fost concedate și uh, aveți și costul global. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aceste companii au un personal cu un profil deosebit. Uh, 85% au peste 55 de ani și 25% peste 64 de ani, cu urmările cunoscute în ceea ce privește perspectivele viitoare de reangajare. Deci în raport încercăm să reamintim cât e de necesară transparența, folosirea optimă a acestor fonduri, uh, Uh, trebuie să se colaboreze cu persoanele respective care își caută un loc de muncă. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că o parte importantă din fonduri va fi pentru a sprijini crearea de întreprinderi și din acest punct de vedere, raportul reamintește că economia socială și solidară și mai ales cooperativele ar putea fi niște forme de antreprenoriat uh, alternative care să reziste mai bine la crize. În concluzie, vreau să vă spun că acest fond uh, vine în urma unei urgențe, e un fond util, necesar, deci trebuie să-l acordăm în situația aceasta. Însă, în același timp, vrem să subliniem faptul că uh, în ceea ce privește acest fond de urgență și de ajustare, ar trebui să ne gândim la o strategie coerentă în uh, amonte, înainte de planurile sociale, să ne gândim la perspectiva socială, bugetară și ar trebui să facem de asemenea și legătura cu toate dispozitivele de la fața locului. Domnul președinte nu folosește microfonul. Personne la limite moi Mă iertați. O felicitam pe raportarea noastră și vă spuneam de asemenea că Uh, dat fiind că nimeni nu cere cuvântul și că toată lumea e convinsă de ce ne-a spus doamna raportoare. Deci vă spuneam că amendamentele trebuie înaintate până la orele 3 pe 10 noiembrie. Votul în Comisia de Bugete va fi pe 20 noiembrie, iar acest text va fi supus uh, votului din plenară uh, la sfârșitul lunii noiembrie aici la Bruxelles, la o mini plenară. Acum, îi dau cuvântul colegului Timo Vocan, care ne va vorbi despre Corpul European de Solidaritate. Stimată domnule președinte, vă mulțumesc. Cred că o să completez uh, intervenția celor care se ocupă de primul raport, primul raport în Comisia pentru Bugete. În ceea ce privește această propunere a Comisiei Europene, eu o salut mi se pare o idee foarte bună această inițiativă care oferă posibilitatea tinerilor uh, europeni să se implice pentru a susține proiectul european. Propunerea prevede ca uh, finanțarea pentru acest corp de solidaritate european în 2018-2020 să constituie din, în proporție de 25% din uh, transferuri de linii uh, bugetare din Erasmus Plus, din programul pentru ocupare și inovare socială, din procedura privind catastrofele uh, naționale, dezastrele naturale, din Fondul European uh, pentru Agricultură și din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală. Doar 25% ar trebui să fie fonduri noi și pentru a urma linia grupului meu uh, politic și al Comisiei uh, pentru uh, Bugete s-a, s-a respectat parțial și acest principiu al prevederii unor surse noi de finanțare pentru noi proiecte. După depunerea proiectului meu de aviz. Am avut ocazia să discut cu colegi și să primesc uh, informații mai detaliate din partea comisiei. În urma acestor discuții și în urma acestor informații o să-mi uh, adaptez, o să modific puțin proiectul de aviz în ceea ce privește transferurile de la Erasmus+. Nu este foarte clar Uh, nu este foarte clar dacă banii care vor fi luați de la programul Erasmus uh, Plus uh, vor ajunge la programul european de voluntariat și dacă vor putea fi folosiți pentru activități interne de voluntariat ținând seama că acest uh, corp european de, de solidaritate urmează să preia și anumite, anumite aspecte care țineau de voluntariatul uh, european, yes, eu aș fi de acord cu acest uh, transfer și cu această legare a fondurilor de activitățile de voluntariat și în acest sens cred că o să modific, o să modific proiectul de aviz prin amendamentele pe care o să le depun și termenul limită pentru depunerea amendamentelor la acest proiect de, de aviz este 14 noiembrie. Cam atât din partea mea până acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Printre raportorii din, dintre raportorii din umbră, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Fernandez nu este uh, Prezent în sare scutire, domnul Depre. Oui, prezident. Uh... Am ascultat cu atenție ceea ce ne-a spus raportorul. Însă situația actuală nu m-au convins argumentele sale. Avem un nou program pe care îl va lansa comisia. Ok. Am spus întotdeauna că Erasmus Plus era o prioritate absolută pentru noi. nu înțeleg cu ce logică vrem să folosim o parte din banii de la Credit Plus, de la Erasmus pentru a finanța acest program. Începem acum negocierile din cadrul trialogului cu Consiliul și cred că ăsta e un subiect ideal. Aici trebuie să încercăm noi să obținem mijloace necesare care vor fi necesare pentru finanțarea acestui tip de programe. Eu înțeleg ce argumente ne-a prezentat, <clears throat> însă nu sunt de acord cu principiile. E un nou program. Pentru noi Erasmus Plus e un program strategic în Uniunea Europeană. Deci de ce să se ia bani de la Erasmus Plus pentru finanțarea acestui noi program? Nu voi lua o decizie atâta timp cât nu știu ce se va întâmpla la trialog. Și cred că la trialog delegația noastră ar trebui să ceară finanțarea acestui program prin credite noi. Mulțumim, domnule Colmen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să-mi cer scuze pentru că de dimineață a trebuit să particip la un alt eveniment și de aceea am sosit cu întârziere. Nu pot decât să fiu de acord și să continui cele spuse de domnul Depre principial, acest program este o idee foarte bună, nicio urmă de îndoială din acest punct de vedere, însă trebuie să discutăm mai mult finanțarea programului respectiv. În general, nu este foarte clar pentru mine de unde vom lua toate aceste fonduri. Pe de o parte, uh, spunem că fondurile sunt folosit, sunt necesare peste tot în bugetul european, însă când avem nevoie de noi fonduri, începem să mutăm dintr-o parte în alta aceste fonduri și trebuie să ne întrebăm care sunt prioritățile noastre și prioritățile trebuie să determine unde ne cheltuim banii. Merci. Foarte bine, mulțumesc. În numele GUE, doamna Viu. A, nu doriți să luați cuvântul? Domnul Taran a plecat, ne-a părăsit. Pe cine avem de la IFDD în dimineața asta? Pe nimeni. Cine mai dorește să intervină? Monsieur de à nouveau? Nu. Domnul din nou? Nu. Nu, alertă falsă. Domnul Urel, în numele comisiei? Nu. Colegul de aici. Um, thank you. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu foarte pe scurt. Dacă e să mutăm uh, fondurile de la o secțiune ACFM către o nouă linie bugetară, s-ar putea justifica acest lucru dacă am uh, modificat și activitatea de la o secțiune la alta. Ar trebui să analizăm lucrurile cu mare atenție, să vedem ce activități sunt propuse în acest program și ce anume și ce sume vrem să uh, Uh, realocăm. Așa s-ar face o realocare bugetară în orice organizație, fie că e vorba de mm, o instituție europeană sau de un consiliu municipal. În orice caz, deci să vedem uh, dacă nu se modifică și activitatea odată cu fondurile, ar trebui să ne opunem cu tărie dacă vom avea noi programe în această etapă a CFM-ului uh, și dacă nu putem atrage o finanțare acum adecvată, poate că programul respectiv ar trebui lansat în următorul CFM. Cred că ar fi mai bine asta decât să avem o serie de programe care au mai uh, puține fonduri și care nu vor fi uh, funcționale. Deci e mai bine să faci mai puțin și mai uh, bine decât să te întinzi prea mult. Însă, în general, sunt de acord cu ce spunea uh, raportorul. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, la ce amendamente vom înainta. Mulțumesc. Da, trebuie să fim atenți. Domnule Urel, din partea Comisiei. Merci, Monsieur le Président. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subțint. Cred că trebuie să lămurim câteva elemente ca să le răspund îngrijorilor eurodeputaților în ceea ce privește realocarea de fonduri de la Erasmus. Trebuie să fie clar că 100% din suma propusă vine din bani care sunt prevăzuți pentru Serviciul European de Voluntariat. Aceste activități sunt propuse, sunt uh, propuse pentru a fi preluate de Corpul European de Solidaritate. Prin urmare, nu există niciun impact asupra principalelor activități Erasmus, ce țin de învățământul superior, de pregătirea profesională și de formare. Vreau să o spun clar, deoarece e o componentă esențială asta din propunerea Comisiei Europene. Deci învățământul superior, finanțarea pentru învățământul superior nu e afectată și nici finanțarea pentru formare și pregătire profesională. Deci e vorba de fonduri care oricum erau uh, programate pentru Serviciul European de Voluntariat, Serviciul European de Voluntariat care va fi preluat practic de acest nou corp european de solidaritate. Al doilea comentariu, contribuții la alte linii, de la alte linii. Propunerea noastră respectă rezoluția Parlamentului European din 16 aprilie anul acesta rezoluție în care Parlamentul îi cerea Comisiei ca serviciile de voluntariat să fie incluse în toate fondurile, inclusiv în fondurile structurale, în programul LIFE, asta se menționează specific, pentru a avea un um, singur punct de coordonare. Deci aici se respectă uh, rezoluția Parlamentului European. Și dacă aveți alte întrebări, vă sunt la dispoziție, bineînțeles. Mulțumim! domnului Urel, care uh, vorbește numele Direcției Generale de Bugete. Direcția Generală Educație, Acțiune Culturală, domnul Robert Franz. Aveți cuvântul. Uh, bună dimineața! Vreau să aduc niște completări la ce a spus colegul de la DG Bugete. Nu, a existat, nu există un impact asupra altor activități din Erasmus Plus prin această propunere, uh, Comisia avea să creeze acest uh, punct unic pentru coordonarea activităților de voluntariat. Deci asta dorim să facem. Și obiectivul, obiectivele programelor nu sunt uh, încălcate. Deci ceea ce vom încerca să obținem prin Corpul European de Solidaritate e complementar față de programele existente. Vă mulțumim foarte mult! Deci Corpul European de Solidaritate e practic Serviciul European de Voluntariat. Uh, re uh, format, cumva restructurat. Domnul Depre. Domnule președinte, eu accept argumentele domnului Urel cu condiția să mi se demonstreze că mijloacele care sunt mobilizate acum pentru acest uh, serviciu de voluntariat și uh, că cele pentru Corpul European de Solidaritate sunt la același nivel. Însă eu am o altă evaluare, poate e greșită. Mijloacele financiare pentru actualul serviciu de voluntariat sunt scăzute dacă e să le comparăm cu nevoile pe care le vom atribui Corpul European de Solidaritate. Domnule Urel, dacă eu mă înșel. Deci dacă acum nu se folosesc așa de multe credite pentru serviciu de voluntariat, însă pe viitor vom avea un corp care va avea nevoie de mai multe uh, credite, uh, lucrurile se schimbă. Mă înșel eu sau am dreptate? Eu aș vrea să insist asupra programului Erasmus, spune domnul președinte. S-au împlinit 30 de ani de la existența acestui program Erasmus. Și ce n-au spus șefii de stat și de guvern în legătură cu Erasmusul, care au sărbătorit acest eveniment uh, cu mult lirism. Și e drept că atunci când întrebăm pe cetățenii europeni ce înseamnă Uniunea Europeană, mulți dintre ei răspund euro, moneda euro și Erasmus. Erasmus însă e un uh, instrument care creează frustrare. Din păcate, doar o cerere din două primește un rezultat uh, pozitiv. Deci să fim foarte atenți în ceea ce privește mijloacele financiare uh, ale programului Erasmus. Acestea nu trebuie periclitate. Puteți da lămuriri? Da, spune reprezentantul comisiei. Domnul Depre are dreptate. Mijloacele actuale de la Erasmus pentru programul de voluntariat nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile noi propuneri a Corpului European de Solidaritate și de aceea Comisia propune bani noi, bani proaspeți. Deci să se sporească mijloacele prin uh, alte fonduri. Știu că realocarea de la Erasmus nu e suficientă. Însă eu confirm, uh, această realocare de fonduri nu privește decât fondurile care erau folosite pentru voluntariat. Doamna Toma, foarte rapid, domnule președinte. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult, ca și pe dumneavoastră, e că nu există suficiente credite pentru Erasmus. Am uh, înființat programul Erasmus Plus la începutul acestui CFM pentru că există această frustrare pe care o pomeneați dumneavoastră. Erasmus uh, era considerat un instrument de elită, era rezervat unei categorii superioare de studenți și am dorit ca și mai mulți studenți să poată profita de pe urma acestui program. Deci asta ne dorim noi, ca uh, și mai mulți studenți să poată beneficia. Și deși înțeleg argumentele comisiei, ceea ce s-a luat de la Erasmus, uh, erau niște fonduri pentru o politică destul de apropiată, însă mă întreb dacă n-ar fi trebuit să luăm aceste mijloace pentru a spori programul Erasmus și pentru a folosi pentru noul dispozitiv de credite uh, noi cheltuieli, noi venituri. Însă, iată, noi avem noi uh, cheltuieri și asta se face doar printr-o realocare nu trebuie să protejăm doar, trebuie să ne asigurăm că va funcționa și va funcționa și mai extins unul din programele noastre FAR, care trebuie să beneficieze de mai multe fonduri pentru a atinge și mai mulți cetățeni. Vă mulțumesc tuturor pentru argumentele foarte bune pe care ni le dați, pentru trialogul uh, din cadrul concilierii bugetare pe 2018. Domnule raportor, puteți trage concluziile? Ganz kurz. Foarte pe scurt, domnule președinte, vă mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest schimb de păreri pe care l-am avut în această dimineață și aș dori și eu să insist asupra următorului aspect. Cele prezentate de comisie, fondurile Corpului European de, de pe, pe fondul, um, sistemul european de voluntariat urmează să fie transferate în cadrul corpului uh, european de uh, solidaritate tocmai pentru aceleași activități. Și desigur, știm cu toții că programul Erasmus este subfinanțat. Însă știm cu toții că uh, și voluntariatul european face parte din programul Erasmus și acest serviciu de voluntariat este dezvoltat mai departe în cadrul Corpului European de, Sol- de Solidaritate. Deci, fondurile prevăzute pentru voluntariat înainte vor fi folosite pentru aceleași activități de voluntariat în cadrul Corpului European de Solidaritate. Eu aștept cu nerăbdare oricum amendamentele depuse și vă mulțumesc din nou pentru discuție. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, les amendements euh, devront être déposés au plus tard. Amendamentele trebuie depuse cel mai târziu 14 noiembrie la ora 12 pentru a fi votat pe 4 decembrie la buget. Am sezi pour avis. Va trebui să ne dăm avizul, iar Comisia de Fond va prezenta la vot în Comisia Cultură uh, acest raport luna ianuarie anului viitor. Acum, domnul Colmel, schimbul de informații cu privire la delinvenți și infractori din țările terțe și uh, referitor la persoanele apatride. Domnule Colmel, vă dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de sistemul de informații europene privind cazierele uh, judiciare, ceea ce permite um, statele, statelor membre să aibă, să primească informații despre acești delinvenți și uh, infractori. Chiar dacă este și este posibil acum prin intermediul uh, unui sistem de căutare hit-no-hit, rezultat pozitiv, rezultat negativ vis-a-vis -vis de resortisanții țărților, uh, țărilor terțe și pentru apatrizi. Sistemul nu este suficient de eficient până acum. Singura informație primită este dacă s-a găsit un rezultat în uh, baza de date respectivă sau nu unul din motivele pentru care această procedură este atât de puțin folosită se referă la faptul că statele membre care sunt interesate să, prim, să primească asemenea informații, în cazul în care doresc să primească această, această informație, trebuie să adreseze tuturor uh, statelor membre, pentru că uh, este un sistem descentralizat. Dacă Franța dorește să află ceva, să primească informații despre o anumită persoană, trebuie să se adreseze uh, Uh, tuturor celor, uh, celorlaltor 27 de state membre. Drept urmare, costurile din punct de vedere uh, administrativ uh, se estimează că se ridică până la 78 de milioane de euro. Este o sumă imensă, o procedură foarte costisitoare, foarte uh, greoaie în același timp. Este vorba de acronimul ECRIS. Este vorba de resortisanții din state terțe și apatrizi. Problema nu se leagă de cetățenii europeni. Dacă doresc să afli ceva despre un cetățean uh, spaniol, te adresezi Spaniei. Însă când vine vorba de resortisanți din state terțe sau de apatrizi, acest lucru nu mai este posibil. Ceea ce face că în acest moment doar în 5% din cazuri se recurge la această uh, procedură și evoluțiile din uh, ultimele luni și mai ales ultimele atacuri teroriste ne-au demonstrat foarte clar că avem nevoie de o propunere legislativă uh, suplimentară pentru a crea un sistem central pentru prelucrarea și pentru accesul la aceste date, la aceste informații. Noua propunere uh, Uh, pune accentul pe un sistem centralizat, uh, instituit și gestionat de Agenția Europeană EULISA, care să permită uh, crearea unui sistem, unei baze de date cu amprente și imagini și așa mai departe pe plan european. Acest lucru reprezintă un avantaj, un acces direct pentru Eurojust, pentru Europol la această bază de date, gestionată, v-am spus, de EULISA, de agenția EULISA. Este foarte importantă și o mai bună um, interconectare între bazele de date existente între statele, mem- între statele membre pentru a combate și mai bine și mai eficient activitățile teroriste. Astfel se poate afla, de exemplu, dacă vis-a-vis -vis de un resortisant dintr-o țară terță sau vis-a-vis -vis de un apatrid există um, există în alte state membre ale Uniunii Europene um, încercarea de a afla informații despre persoana respectivă. și urmează să fie un sistem foarte cuprinzător care va acoperi toate statele membre ale Uniunii Europene. Autoritățile statului astfel vor fi în stare să primească mult mai ușor și mult mai rapid informațiile necesare. Situația financiară este după cum urmează. Comisia estimează că costurile unice uh, pentru bugetul Uniunii Europene pentru dezvoltarea acestui sistem între 2018-2020 se vor ridica la suma de 3, 13 milioane de euro, inclusiv costurile creării a 5 uh, posturi, uh, noi, noi posturi uh, contractuale în cadrul agenției EULISA. Costurile de întreținere a acestui sistem uh, se estimează că se vor ridica la 2,1 milioane de euro în fiecare an. Costul unic pentru statele membre este estimat la 13,3 milioane de euro și um, costurile anuale, costurile anuale recurente pentru statele membre se preconizează că vor crește de la o sumă inițială de 6 milioane de euro anuală la intrarea în vigoare acestui sistem la maxim 15 milioane de euro. Deci, în general, în total o să avem nevoie de 26 de milioane de euro aproximativ și uh, costuri anuale apoi de 17 milioane de euro. Nu sunt puțini bani, însă trebuie să înțelegem că în contrapartidă o să facem uh, economii. După cum am spus deja, sistemul ineficient de acum ne costă 78 de milioane uh, în fiecare an. Uh, deci, dacă ar fi să facem un calcul simplu, am face o, am ajunge la o reducere a costurilor de aproximativ 60 de milioane de euro, ceea ce este desigur extraordinar. Costurile pentru bugetul european, în mare parte, pot fi uh, luate din linia bugetară pentru EULISA, dacă vom spori fondurile de la această, de la această linie bugetară, ceea ce este posibil în cadrul CFM-ului actual. Începând uh, cu anul 2021, costurile se vor uh, limita la cele recurente, cele de gestionare a sistemului. Fiecare stat membru în ceea ce privește uh, gestionarea, menținerea acestui uh, sistem ECRIS, va trebui să-și suporte uh, costurile. Drept urmare, eu consider că costurile preconizate pentru bugetul european sunt acceptabile și uh, uh, proporționale. Și chiar dacă uh, propunerea are costuri mai mari decât propunerea din anul 2016, nu trebuie să pierdem din vedere um, reducerile, reducerea costurilor din punctul de vedere al costurilor administrative. Drept urmare, mie mi se pare că această propunere uh, aduce o calitate mai bună și duce până la urmă reducerea costurilor. Și în fine, Aș dori să cer uh, EULISEI și statelor membre atunci când pun în aplicare și um, când pun în aplicare acest sistem să garanteze uh, un grad cât mai mare de eficiență și în acest sens trebuie să fie înțelese amendamentele depuse de noi. Amendamente pe care le transmitem, uh, desigur, Comisiei competente pe fond. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Comel, pentru această prezentare care arată plus valoarea acestei propuneri. Acum mă îndrept către colegii noștri. Domnule Depre, ați cerut să luați cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun în primul rând că sunt practic de acord în totalitate cu ce a spus colegul nostru Cămel. Modificarea propusă de către comisie mi se pare uh, potrivită în ceea ce privește funcționalitățile suplimentare pe care le aduce. Și în al doilea rând, sunt de acord cu domnul Cormer pentru uh, când spune că după părerea sa, costul financiar e rezonabil și proporțional. Nu știu exact ce cuvinte a folosit dumnealui, însă asta e ideea. Deci e o propunere rezonabilă și proporțională. Acestea fiind spuse, aș avea un comentariu de făcut mai degrabă către Comisia Europeană. E vorba deci de o ameliorare care ne va permite să știm mai rapid ce cazieri judiciari au resortisanțe din țările terțe, știind că acum uh, căutările sunt destul de complicate. Însă care e scopul? Și vă voi da un exemplu, întrebarea mea următoarea. Vom pune în practică un nou sistem, ETIAS, sistemul de autorizare prealabilă de intrare pe teritoriul Uniunii Europene. Vreau să știu dacă în regulament se, prezi, se prevede o legătură între sistemul uh, ETIAS și ECRIS. Mi se pare interesant că atunci când creezi ceva și asta te costă mai mult, E importantă uh, interoperabilitatea cu un alt sistem. Dacă mâine, în cadrul ETIAS, vom ști că un resortisant dintr-o țară terță care cere să intre pe teritoriul Uniunii Europeană are un cazier judiciar, e bine, <laughs> e o informație pe care e mai bine să o știi și același lucru se referă și la emiterea de vize. Acest argument nu este doar un argument de natură tehnică, ci și bugetară. Din momentul în care tu angajezi niște fonduri și dacă aceste fonduri sunt justificate, obiectivul e să le rentabilizezi la maximum și interoperabilitatea e o cale de a spori eficacitatea acestora fără costuri suplimentare semnificative. Deci întrebarea mea către comisie următoarea. Se prevede interoperabilitatea cu sistemele ETIAS și VIS? Bun, mi Domnul El va răspunde, însă înainte de asta va interveni și doamna Gardeza Bal. Mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am multe de ascultat. L-am ascultat pe domnul Depre vorbind despre interoperabilitate și cred că e cel de-al doilea cuvânt pe care îl folosim cel mai mult noi aici, la bugete, după cuvântul flexibilitate. Și deși domnul Depre a încercat să prezinte lucrurile dintr-o veziune bugetară, discuția asta cu privire la interoperabilitate e o discuție pe care o avem în primul rând cu Comisia Libe și nu e primul dosar la care avem discuția asta. În orice caz, suntem de acord cu avizul domnului Colmel. Deși e complicat, e vorba, dumnealui s-a uh, referit doar la aspectele bugetare de transparență și de răspundere și suntem de acord în mare măsură cu propunerile făcute de către raportor. Poate vom înainta câteva amendamente oricum pe direcția raportorului. Mulțumim, stimată doamnă. Mai sunt alte intervenții din partea colegilor? Nu. Domnule Urel, vreți să răspundeți la întrebări și la observațiile făcute? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc raportorului, domnului Colmel, pentru sprijinul său față de această propunere. Le mulțumesc și celorlalți membri care au intervenit și care și-au exprimat uh, sprijinul față de propunerea comisiei. În ceea ce privește amendamentele propuse, deocamdată aș avea un comentariu cu privire la amendamentul 4. Raportorul propune să se crească frecvența evaluărilor. Noi, Comisia Europeană, am preferat ca frecvența evaluărilor să rămână nemodificată, deci la 3 ani după începerea operațiunilor acestui sistem și odată la 4 ani după aceea. Motivul e că deja există, sunt prevăzute alte rapoarte de către EULISA și Comisie. Deci, cred că sunt suficiente toate aceste valori. În orice caz, dacă aveți nevoie de alte informații, cu mare plăcere vi le dau. Referitor la întrebarea domnului Depre, personal, e o, cred că e o întrebare foarte logică, însă Mărturisesc că n-am găsit această informație în dosarul meu informativ. Vă voi transmite răspunsul în scris cât mai repede cu putință. Bien că Interoperabilitatea e o obsesie. Și iată o obsesie care nu ne părăsește. Domnule Colmel, concluziile. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc din inimă colegilor și reprezentantului Comisiei pentru intervențiile lor și aștept cu nerăbdare amendamentele anunțate. O să reexaminăm uh, amendamentele deja depuse, încercând să ținem seama de comentariile Comisiei, însă eu aș tinde să consider că perioadele de evaluare propuse de mine sunt potrivite. Dacă există o evaluare sau dacă există evaluări, atunci uh, nu este exclus ca din aceste evaluări, de exemplu, să se nască foarte ușor uh, niște rapoarte. Deci nu mi se pare că este vorba de eforturi extraordinar de, de, de puternice și uh, prea mari. Oricum, vă mulțumesc și mă bucură faptul că și colegii doresc să sprijin această propunere. Mulțumesc. Colmel. Mulțumim, domnule Colmel. Amendamentele trebuie înaintate până la ora 12 pe 15 noiembrie. Pe 4 decembrie vom avea votul în Comisia de Bugete, iar Comisia de Fond, Comisia Libe, va vota pe 24 ianuarie. Iată că am terminat uh, ordinea de zi la diverse, avem ceva, nu? Atunci, vă informez că următoarea noastră ședință va avea loc pe 22 noiembrie și 23, mai mult ca sigur. Deci, uh, suspendăm ședința.